Acolo, cu fonduri europene, se mm, uh, instruiesc mm, gărzi de mm, frontieră pentru a opri migranții. Uh, rutele care erau sigure pentru femei cu copii au devenit rute de risc uh, de sequestrări și violări. Nu se poate trece fără să dai bani mafiilor. Um, se pare că mafia își creează propriul model de afaceri Ehm, vom, oamenii care se refugiau de războiul din ehm, Sudan ne spuneau că vor continua să migreze și acești oameni au dreptul de azil în Europa. Vă mulțumesc. Mr. Mulțumesc, domnul Le Breton, are un minut. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum s-a întâmplat cu ONU și pactul de la Marrakesh, Comisia și Bruxelles în general consideră că situația migratorie este o fatalitate pe care trebuie să o accepte sau un, o șansă pe care trebuie să o folosească și dorește trei măsuri care n-au sens. În primul rând, adoptarea unui regulament Dublin 4 care ar repartiza migranții între statele membre conform unui sistem de cote obligatorii. 2. Crearea unor căi legale de migrație. 3. Abandonul controlelor la frontierele interne, pe care de fapt mai multe state membre le-au reintrodus în ultimii ani din cauza absurdului acord Schengen. Niciuna din aceste trei măsuri nu va reuși. Vor eșua la fel ca și planul Juncker din 2015, care dorea relocarea a 160.000 de migranți, față de care mai multe state europene și-au arătat rezistența pe bună dreptate pentru a-și putea păstra identitatea națională. Popoarele europene știu că uh, sunt uh, cu toții uh, trecători pe acest pământ și Comisia la fel, numai că ea pare să se comporte ca și cum nu este așa, ignoră popoarele europene și de fapt ea va dispărea. Mulțumesc! One and a half. Mulțumesc un minut și jumătate, domnul Coelho. Mulțumesc, doamnă președinte stimate domnule comisar Avramopoulos, stimată doamnă secretar de stat. În primele două săptămâni ale acestui an, 2019, o persoană pe zi a murit încercând să atingă frontierele europene. În 2018, probabil că am avut raportul cel mai dramatic de, de când am început această problemă, în ceea ce privește numărul de morți pe 100 de sosiri. Între timp, suntem Cinci țări, sunt cinci țări care primesc practic 75% dintre persoanele care ajung aici. În contextul populist recent, ar trebui să ne gândim totuși că măcar returnarea celor care nu au dreptul să rămână în Europa ar trebui să funcționeze, dar nu este așa. Din păcate, și aici guvernele au eșuat. În 2017, rata succesului la returnări a fost de 37%, mai jos decât ceea ce a seama anul trecut am fost capabili totuși să îmbunătățim Frontex și suntem gata să reformulăm aceste reguli. Trebuie să sperăm măcar să reușim să reformăm Agenția Europeană pentru Azil, însă, din păcate, momentan nu am reușit nici acest lucru. Doamnă uh, secretar de stat, ce doriți să faceți în aceste patru luni ale președinției dumneavoastră? Consiliul dorește să respecte și să asculte acest Parlament? Nu am dubii în acest sens. Însă lipsa acțiunii nu ne afectează numai pe noi și pe cei care cer protecție în acest, pe acest teritoriu, ci compromite imaginea noastră în lume, îi fragilizează, pe, fragilizează și respectarea valorilor noastre și încurajează naționalismele și populismele. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Coelho, iar acum un minut, domnul Niedermüller. Mulțumesc, doamnă președinte. Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni aceste vapoare prime de migranți în Marea Mediterană descriu foarte bine situația noastră actuală. O parte a statelor membre au o poziție ipocrită și nu sunt dispuse să semneze un nou regulament Dublin. Acest lucru demonstrează încă o dată că Consiliul nu este în stare să își uh, desfășoare rolul care îi se cuvine. E nevoie așadar de un nou acord temporar pentru ca măcar până la finele mandatului trebuie să garantăm uh, relocarea migranților care au ajuns. Statele membre care nu sunt uh, nu doresc să facă acest lucru, trebuie să plătesc o anumită cotă. Domnule comisar, doamnă președinte a Consiliului, Trebuie să studiați o soluție temporară pentru ceea ce am spus, pentru că altfel nu vom putea face pași înainte. Mulțumesc! Mulțumesc, am vrut să ascult finele intervenției dumneavoastră înainte să dau cuvântul domnului Vistis în timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În fiecare an, avem foarte mulți migranți ilegali care trec frontierele europene. Ascultând Comisia, avem senzația că noi susținem și pe călăuze și pe migranții care de fapt n-ar trebui să intre în Europa. O majoritate a deputaților în Parlamentul European consideră că trebuie legalizate milioane de persoane care doresc să vină să trăiască în Uniunea Europeană fără să îndeplinească vreo condiție prealabilă pentru ca să se integreze și să trăiască aici. De ce este important pentru Danemarca să se gândească și la rezerve în acest context? Iată de ce, pentru că Singura instituție care a luat de fapt, măsuri în acest domeniu este Consiliul. Consiliul a spus nu mulțumesc față de aceste propuneri de legalizare a migrației care au venit din partea Parlamentului European și din partea Comisiei. Consiliul, după părerea mea, a luat în serios preocupările și îngrijorările cetățenilor. Trebuie să abordăm migrația înainte să ajungă migranții în Europa. Mulțumesc, doamna Albiol Guzman. Primero decidir mai întâi uh, au uh, decis uh, să închidă pur și simplu frontierele ca să nu mai pună picior în Europa niciun emigrant. După aceea au decis că cea mai bună strategie de descurajare este să-i, lăsa, să lăsăm să moară în Mediterană. I-au lăsat pe mâna mafilor, pentru că altă cale nu există. Nu există bărci de salvare ale Uniunii Europene, nici măcar nu-i lăsați pe cei de la ONG-uri să salveze vieți. Guvernul Spaniei uh, oprește, uh, nu permite uh, Open Arms vasului să iasă să salveze vieți și astfel se transformă într-un complice la asasinat. Nici măcar nu-i lăsăm pe oameni să iasă din Africa. Externalizarea frontierelor este noul colonialism și se materializează acorduri cu țările africane și cu fonduri europene se finanțează centre în care se uh, practică sclavagismul și se torturează oameni. Uh, Um, se face control de frontiere în Africa și Uniunea Europeană um, bate palma cu dictatori uh, sângeroși, ca în Sudan. Și extrema dreaptă uh, ajunge să îi um, absorbă chiar și pe cei socialdemocrați. <clears throat> Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Zamit Timec. Signora, signora președinte, Mulțumesc, doamnă președinte. Atunci când ne referim la ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, atunci când oameni care au suferit timp de trei săptămâni, 49 de migranți, inclusiv 5 copii, au uh, putut debarca, iată, situația lor s-a rezolvat într-un final. Însă Soluția a fost una de gestiune a crizei cu telefoane între prim-ministri. Și cred că domnul comisar Avramopoulos a dat uh, exprimare unui sentiment european când a spus că nu asta uh, ar trebui să reprezentăm, pentru că în realitate ar trebui să avem un mecanism durabil care să se bazeze pe valorile noastre de solidaritate. Și să nu tratăm aceste situații de la caz la caz. Aș mai avea și alte comentarii de făcut. Am asistat la o situație în care țările mai mari au făcut presiuni asupra țărilor mai mici. Nu putem accepta acest lucru. E esențial să abordăm această problemă Uh, și anume a nevoii unei politici clare de returnare pentru acele persoane care nu au dreptul să vină în țările noastre. Aș dori să mulțumesc domnului Avramopoulos pentru comentariile sale adresate Maltei. A spus că va reveni în Malta, nu este prima dată când o face și îl așteptăm uh, cu interes. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Moraes. Mulțumesc, doamnă președinte. Fiind dat că ne apropiem de sfârșitul acestei legislaturi, mai avem doar trei luni și fiind dat că avem senzația de deja vu cu tot ceea ce se întâmplă. De exemplu, Malta, o țară atât de mică, trebuie să primească foarte mulți refugiați și migranți. Eu zic că trebuie să acționăm. Domnul comisar deja de multă vreme vizitează fiecare stat membru și din nou astăzi ne punem întrebarea dacă ne inducem în eroare când spunem că nu există o politică comună, că dacă ne întrebăm dacă trebuie să reformăm Dublin sau dacă trebuie să adoptăm uh, noul pachet. Răspunsul la această întrebare este trebuie să avem o abordare comună, pentru că altfel rușinea, precum Sea-Watch sau alte vase sau alte evenimente tragice, precum morți chiar, uh, Um, vor continua. Avem, deci, o fereastră de oportunitate foarte mică. Eu zic că în timpul președinției austriece nu prea am reușit să realizăm acest uh, obiectiv și vreau să mă adresez uh, președinției române să-i spun că trebuie să avem în tratate un acord, trebuie să ne mișcăm în această direcție, să folosim această oportunitate și să folosim, deci, la maxim uh, șansele pe care le avem avem nevoie de un vot cu majoritate calificată. Mulțumesc. Domnul Radev. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnilor și domnilor, astăzi uh, vorbim despre uh, criza din Mediterană. Nu suntem însă martorii unei crize noi. Nu, cifrele nu mai sunt masive și, cu toate acestea, Uniunea este blocată și nu știe cum să unde să-i trimită pe cei 40 de oameni. Uh, cu miile de refugiați din Italia și Grecia uh, nu s-a făcut nimic. Am eșuat și să reformăm sistemul european de azil și migrație. Domnilor și domnilor, soluția este completarea reformei sistemului de azil. Ca să clarificăm cine este responsabil pentru solicitanții de azil. Cine analizează solicitările de azil și cum facem diferența între migranții economici și solicitanții de azil? Ce este important este ca această reformă să uh, ușureze sarcina uh, statelor mici, Italia, uh, Malta și așa mai departe. Și trebuie să ne asumăm răspunderea. Mulțumesc, domnul Căsăr, un minut. Liebe Kolleginnen und Dragi colegi, dragi colegi, acum câteva zile acest joc cinic cu 49 de persoane salvate de ONG-uri a luat în sfârșit final. Acești refugiați de pe vapoarele Sea-Watch și CI, după 18 zile, au putut debarca traumatizați în Malta. În curând se va pune aceeași problemă vasele de salvare vor putea acosta în portul sigur uh, la care au dreptul uh, conform legislației internaționale și vor fi redistribuiți aceste uh, oameni în Uniunea Europeană. E nevoie de o soluție imediată. Trebuie să există o coaliție între statele membre care doresc acest lucru, care să convină o cotă de repartizare permanentă. Și în continuare, Consiliul refuză să aibă discuții serioase despre um, acordul la care s-a ajuns în Parlament uh, în ceea ce privește Dublin 4. Pentru că Dublin 4 reprezintă solidaritatea așa cum trebuie să fie în uh, Europa și trebuie ca să punem capăt pierderii vieților umane în largul Mării Mediterane. Mulțumesc, domnul Mandl are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Cred că nicăieri în lume drepturile omului și demnitatea umană nu, este, nu sunt celebrate ca aici în Europa și de aceea Europa este atât de atrăgătoare pentru toată lumea. Însă aceste drepturi înseamnă și responsabilități în lumea aceasta, responsabilitatea pentru o Europa puternică și pentru oamenii care sunt uh, în pericol. Aceasta înseamnă însă și că Europa are nevoie de un sistem prin care să poată să-i susțină pe cei care chiar sunt într-o situație de criză și să poată să-i primească în Europa, nu să susțină infractori, călăuze. Dacă nu mai există o criză a migrației, așa cum a spus-o și domnul comisar, aceasta se datorează faptului că toate aceste rute ale călăuzelor infracționale au putut să fie combătute iar faptul că avem mai puține decese în Marea Mediterană este de asemenea rezultatul acestei politici. Eu zic acum, trebuie să ne implicăm pentru o integrare în Europa a celor care pot veni aici, cei care sunt cei mai nevoiași din perspectiva situației lor și politice și care au nevoie uh, să lucreze pe piața europeană. Mulțumesc! Doamna Chienghe, un minut, vă rog. Grație! Mulțumesc! De peste un an, acest Parlament a adoptat reforma în ceea ce privește regulamentul Dublin, o reformă inovatoare, curajoasă, bazată pe principiul solidarității. Fără această reformă, E o iluzie să ne gândim că putem uh, gestiona fenomenul migrației. Fără o definiție clară ale responsabilităților și fără uh, nicio garanție pentru drepturile refugiaților și migranților, rușinoasa chestiune a, a Aquarius, a Sea-Watch și a altora vor de- deveni practica curentă. Mulțumesc tuturor celor care activează pentru salvarea acestor vieți. Pentru a da dovadă de umanitate trebuie să salvăm în primul rând viețile umane. Trebuie să le salvăm și să le aducem în primul port sigur. Trebuie de asemenea să solicităm și un drept la acostare și debarcare imediată, o primire cu demnitate, cu împărtășirea responsabilităților. Diferitor guverne le solicit să renunțe la orice demagogie și să delibereze conform tratatelor, dar și conform pactului global recent adoptat de Națiunile Unite. Mulțumesc! Mulțumesc! Dragi colegi, am uh, foarte mulți vorbitori înscriși la procedura intervențiilor spontane. Primul vorbitor, domnul Lopez Aguilar. Președinte. Doamnă președinte, reprezentanței Consiliului, uh, avem uh, ENA dezbatere privind reforma sistemului de azil. Participăm la ea cu tristețe. Întotdeauna îi întrebăm pe uh, membrii Consiliului la ce credeți că se gândeau uh, uh, a, cei de dinaintea noastră care au semnat tratatul de la Lisabona? Mm, solidaritatea, uh, gestiunea integrată a frontierelor externe ale Uniunii Europene și un sistem de răspundere uh, în gestionarea solicitărilor de azil. Este răspunderea Consiliului, pentru că noi dorim o politică de azil care să fie umanitară, eficientă și mai mult decât toate europeană. Și răspund, uh, răspunderea este a Consiliului și nu se rezolvă nici cu telefoane, nici cu uh, măsuri de urgență și nici uh, nerespectând dreptul european, lăsând oamenii să moară mediterană. Consiliul să-și îndeplinească obligațiile. Doamna Tomasic are cuvântul. Voi fi foarte strictă cu timpul de vorbire, spune președinta. Pojedine države članice... Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamna Tomasic. Unele state membre au participat uh, cu activ la descompunerea unor state africane. Au spus că, uh, de fapt, doresc să uh, susțină democrația acolo, dar de fapt aceasta nu era decât uh, un pretext. Nu funcționează democrația cu forța. Nu putem să um, luptăm astfel împotriva fluxurilor migratorii. Înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să investească dublu pentru a-și păzi frontierele externe și pentru a pune capăt acestei afaceri lucrative care este cea a călăuzelor și a traficanților. Însă, politica de migrație și de azil, pentru ca să poată funcționa, trebuie să împartă migranții și refugiații în diferite categorii. Migranții uh, economici, uh, azilanții politici și uh, cealaltă categorie în care mai pot fi încadrați. Însă problema este că nu avem un astfel de sistem. Trebuie să abordăm problema așa. Mulțumesc. Doamna Vautmans. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, 2019 va fi un an uh, important. Trebuie să le arătăm cetățenilor europeni că putem rezolva problemele. Și de aceea Parlamentul European uh, dorește să solicite să avem uh, o politică rezonabilă. Um, nu spun, așa cum spunea domnul Stevens, că vrem o politică a granițelor deschise, ci vrem o procedură de azil unitară. Suntem pentru solidaritate și responsabilitate între statele membre. Vrem ca lucrurile să se rezolve mai urgent, să protejăm copiii migranților, să acționăm împotriva traficanților, să reformăm regulamentul Dublin. Știm că statele membre nu pot rezolva singure acest lucru, doar Uniunea Europeană poate uh, soluționa această temă a migrației și cei care prezintă cifre eronate oamenilor pentru a le face frică, acestora trebuie să le fie rușine. Solicit Comisiei și Consiliului să dea dovadă de acțiune politică. Domnul Sole, mulțumesc, domnul președinte. Extrema dreaptă antieuropeană câștigă teren în toată Uniunea Europeană. Înainte de ace- în fața acestui fenomen sunt mai multe strategii. Unu, în Andaluzia, să țintim extrema dreaptă și să-i, să le spălăm numele cu ajutorul PP-ului. A doua strategie este izolarea extremei drepte, cum s-a întâmplat în Suedia, și alta, tot mai comună, este asumarea promovarea discursului populist și rețetele false și simpliste ale uh, extremei drepte, mai ales uh, în materie de migrație și azil. Așa se explică cel puțin uh, parțial faptul că de ani de zile vorbim despre reforma regulamentului Dublin și sistemului Dublin. Așa se explică că de ani de zile vorbim despre reformarea sistemului de azil și migrație și statele membre sunt uh, incapabile să se pună de acord, lucru care arată o alarmantă lipsă de solidaritate, de, solidaritate, de dorință de a împărtăși răspunderea și uh, de uh, a-și asuma răspunderea poporului european. Abandonați egoismul, uh, domnilor de la Consiliu. Mulțumesc, doamna Cuneva are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. La patru ani după ce a izbucnit criza migrației, noi încă ne mai gândim câți migranți și câți refugiați trebuie să primească fiecare stat membru. Nu pentru ca să îi transforme în cetățeni ai acelei țări, ci pentru a le acorda dreptul la solicitare de azil. Este o rușine pentru că președinția, um, pentru că Comisia și Consiliul ne spun că solidaritatea înseamnă să repartizăm aceste persoane. Dar ce este de fapt solidaritatea? Să acordăm uh, mijloace financiare? Să construim tabere pentru ei? în care condițiile sunt dubitabile, atâta timp cât ușile rămân închise, este regretabil și foarte neplăcut că vorbim în continuare despre migranți ilegali, despre refugiați ilegali. Ilegali nu sunt migranții, este războiul, traficul de arme și despre aceste subiecte nu vorbim niciodată. Foarte mulți copii Trebuie să-și mai piardă oare viețile pentru ca să putem în fine să luăm măsurile care trebuie? Mulțumesc, spune doamna președinte. Mai am cinci persoane pe lista de catch eye pe care pot să le rog să ia cuvântul, dar față de restul îmi cer scuze. Domnul Avramopoulos poate acum să răspundă la dezbatere. Eh, just before you speak... Eh- Înainte de a interveni, într-adevăr a fost una dintre primele, dar trebuie să-mi cer uh, scuze, am instrucțiuni ferme. Este o dezbatere foarte importantă, uh, i-aș aloca mai mult timp, uh, dar uh, cei de, cu grade superioare au decis o altfel de structura a dezbaterilor de astăzi. Domnule Avramopoulos, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, aș dori să îmi exprim mulțumirile pentru această dezbatere de actualitate. Sper, aș fi, mi-aș fi dorit să nu fie necesar, dar din păcate este. Așa cum mulți dintre dumneavoastră au subliniat în cursul acestei dezbateri, este ultima șansă a Europei. N-ar trebui să precupețim niciun efort în acest sens. Comisia, eu personal, Continuăm să fim angajați, să ne colabora cu dumneavoastră și cu Consiliul pentru a realiza acest obiectiv foarte important, reforma sistemului european de azil. Și aș dori să vă mulțumesc pentru această susținere clară și exprimată cu tărie. Vom continua să colaborăm intens pentru a realiza finalizarea activităților noastre cuprinzătoare în domeniu și pentru a-i răspunde domnule Intveld, Sofie, toate propunerile noastre sunt indispensabile pentru o politică cuprinzătoare. Am luat notă de observațiile dumneavoastră și uh, respe- le respect. Dar noi vedem lucrurile ca un pachet întreg. Nu trebuie să uităm că în domeniul migrației toate acțiunile noastre se leagă. Și toate celele trebuie să se îmbine. Finalizarea reformei UE în domeniul azilului este indispensabilă pentru a pune capăt migrației ilegale, pentru a preveni mișcările secundare, pentru a reduce abuzul și pentru a ne asigura că solicitările de azil sunt procesate rapid și echitabil în întreaga Uniunea Europeană. Suntem cu toții de acord că este esențială cooperarea cu state terțe, nu doar pentru a preveni plecările nelegale spre Uniunea Europeană, dar și pentru a elimina odată pentru totdeauna aceste afaceri crude ale traficanților. Parteneriatele și o cooperare sporită cu țări partenere din Africa reprezintă unul dintre nucleele activității noastre. Fondul fiduciar de urgență UE Africa a contribuit la aceste rezultate. Este esențial de asemenea să ne asigurăm că toate statele riverane de la Mediterana sunt uh, dispuse și pregătite să-și îndeplinească obligațiile în baza legislației internaționale în ceea ce privește căutările și salvările. Un element crucial în acest sens o reprezintă și activitatea noastră în ceea ce privește returnările, atât cu țările de origine, dar și în interiorul Uniunii Europene. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne continuăm acțiunile pentru a consolida și a gestiona mai bine frontierele noastre externe. Propunerea noastră de a avea uh, 10.000 de ofițeri uh, la Poliția de Frontieră este uh, unul care merge în aceeași direcție. Asta am solicitat. Și, de asemenea, mai există și alte propuneri uh, care sunt în pregătire sau sunt aproape gata. Dragi colegi, trebuie să fim pregătiți pentru viitor un viitor um, care nu poate fi prezis și este în interesul tuturor. Nu putem să ne mai permitem acest uh, tip de soluții neorganizate, soluții ad hoc. Acum a sosit momentul să transpunem în acțiune cuvintele noastre. În acest an electoral aș dori să reiterez uh, mesajul că Europa va fi Uh, mai echitabilă în ceea ce le aduce cetățenilor europeni, așa cum spunea Cecilia, pentru că cetățenii noștri așteaptă multe de la noi și se bazează pe noi. Sper că curând vom avea o dezbatere diferită de finalizarea acestor dosare. Haideți să mergem înainte și să lăsăm o moștenire puternică pentru viitorul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Am să dau acum cuvântul doamnei Ciot, secretar de stat din partea Consiliului. Honorable members, ladies and gentlemen. Onorați deputați, domnilor și domnilor, Situația la care v-ați referit este într-adevăr nefericită. Președinția lucrează împreună cu Comisia și statele membre pentru a găsi un acord care asigură previzibilitatea conform uh, dreptului internațional al mărilor în ceea ce privește debarcările și care permite derularea uh, procedurilor eficiente de azil și de returnare. În decembrie 2018, Consiliul European a invitat uh, Consiliul să-și continue eforturile pe baza concluziilor precedente uh, și citez, pentru a ajunge la un consens în privința regulamentului Dublin pentru a-l reforma pe baza răspunderii și solidarității, ținând cont de persoanele debarcate după operațiuni de căutare și salvare. Și închid citatul. Președinția română va duce aceste eforturi mai departe pe această bază. De-a lungul a mai multe președinții s-au făcut uh, eforturi intense pentru a găsi o soluție acceptabilă pentru toate părțile. Au fost testate mai multe concepte. Cu toate acestea, nu a fost posibil să ne punem de acord în privința unui compromis. Așa cum s-a explicat deja, a fost um, clar că acordul trebuie să fie construit uh, în uh, jurul mai multor aspecte uh, ale, politi- ale abordării um, complete, cuprinzătoare și aceasta este abordarea pentru care a optat președinția română. Lucrăm la ajungerea un, la un acord care să ducă la previzibilitate în privința debarcărilor conform dreptului mărilor și să permite proceduri eficiente de azil și returnare și salut uh, Uh, soluția găsită săptămâna trecută în privința celor două vase ale ONG-urilor, um, um, soluția la care a ajuns Comisia împotrivă um, împreună cu statele membre. Este important să găsim o soluție rapidă, chiar dacă ea este temporară. Nimeni Uh, nu merită ca această situație să rămână nerezolvată și cu atât mai puțin migranții. În același timp vom continua să reformăm sistemul european de azil, încercând să găsim o soluție permanentă pentru abordarea acestor situații pe viitor. Rămân încrezătoare că, mulțumită tuturor acestor eforte, put, eforturi, putem face un pas înainte important către obiectivul nostru. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată. Mulțumesc, uh, doamnă, mulțumesc colegilor pentru cooperare și închidem acum această dezbatere. l'ordine del giorno reca le dichiarazioni del consiglio e della comisie. Pe ordinea de zi avem acum declarații ale Consiliului și Comisiei. Bilanțul președinției austriece a Consiliului. Vreau să vă amintesc că la această dezbatere nu este permis catch the eye-ul și nici cărțile albastre. Prima di dare la parola Înainte să dau uh, cuvântul uh, domnului cancelar Sebastian Kurz, aș dori să mulțumesc președinției austriece pentru colaborarea foarte bună cu Parlamentul European. Aș dori să mulțumesc și aceleiași președinții pentru că în numele um, ei a, a adresat o invitație Parlamentului European și celorlalte instituții pentru a participa la summitul uh, Africa, la care a participat și domnul Tusk, și că astfel președinția s-a încheiat în mod uh, foarte frumos. Aș dori să mulțumesc și reprezentanților guvernului austriac care pe perioada președinției au participat la toate întâlnirile de aici. Aș vrea să mulțumesc și pentru vizitele la Viena. Și acum, în final, îi dau cuvântul uh, finalul acestei mulțumiri domnului Sebastian Curț. Stimate domnule președinte al Parlamentului, stimate domnule președinte al Comisiei, stimați lideri de grup, stimate doamne, stimați domn deputați. Mă bucur să am încă o dată ocazia să fiu oaspete în Parlamentul European și să vă prezint astăzi rezultatele președinției austriece. În spatele nostru se află șase luni intense un program uh, foarte dens de lucru, dar mai ales și o foarte bună colaborare cu Parlamentul European. Și de aceea, de la bun început, aș dori să vă mulțumesc pentru această bună colaborare între Comisie, Consiliul și Parlament uh, din ultimele șase luni. Încă o dată, mulțumesc pentru susținerea președinției noastre. În cursul uh, președinției noastre am pus accentul pe o colaborare strânsă cu Parlamentul European. Aș dori să-i mulțumesc astăzi și Iuliane bogner și Carolinei Edstadler, care ne-au reprezentat aici în cursul sesiunilor plenare. Însă aș dori să vă mulțumesc și pentru, pentru cele 161 de negocieri în trialog care au avut loc și unde am reușit să obținem 53 de acorduri. Asta cu angajamentul multora de la nivelul Parlamentului, Comisiei și a Consiliului, dar și datorită faptului că toată lumea a dat dovadă de dorință, disponibilitate pentru compromis. Aș dori să mulțumesc echipei noastre de președinție, lui Michi Mașic, Alexander Schallenberg, echipelor noastre de la Bruxelles și din Viena. Fiecare din între noi suntem doar o verigă într-un lanț și de aceea aș dori să mulțumesc și partenerilor noștri de trio, Estonia și Bulgaria și aș dori să folosesc acest prilej pentru a ura toate cele bune și președinției române pentru următorul semestru. Stimate doamne, stimați doamne, am fost în iulie aici în Parlament și am spus atunci că cu toții nu trebuie să considerăm uh, Uniunea Europeană ca ceva de la sine înțeles și că trebuie să lucrăm zi de zi pentru a o îmbunătăți. Și deși uneori există dezbateri dificile pe chestiuni tematice, am spus atunci că vor fi întotdeauna mai multe temele care ne unesc decât cele care ne divizează și astăzi aș spune la fel. Ca Uniunea Europeană ne confruntăm întotdeauna cu provocarea că structura Uniunii Europene este una foarte complexă, deci procesul decizional este unul foarte îndelungat. Unele lucruri par imposibile, dar totuși există atât de multe lucruri care ne unesc încât uh, nu există o alternativă la această colaborare și mai ales o alternativă pentru nevoia de și dorința de a găsi compromisuri. Mă bucur că în ultimele șase luni, împreună cu dumneavoastră, am reușit să ajungem la câteva compromisuri și sper că astfel Uniunea Europeană s-a putut uh, duce în direcția cea bună. Din uh, motive de actualitate, dar și uh, datorită Um, complexității problemei, permiteți-mi să încep cu Brexitul. Atunci când am preluat președinția în luna iulie, am spus că vom face tot posibilul pentru a păstra unitatea UE27. Și astăzi aș dori să mulțumesc din inimă președintelui Comisiei, dar și domnului Michel Barnier pentru negocierile purtate, pentru că am reușit și noi am încercat să uh, susțină acest lucru, să păstrăm această unitate a UE27. Și nu trebuie să ne reproșăm nimic la aceste negocieri cu Regatul Unit. Am reușit să negociem un acord de retragere excelent, echilibrat și am um, elaborat și o declarație care vizează negocierile și vi- relațiile viitoare. Și chiar dacă votul din această după-amiază din Regatul Unit va fi unul negativ și dacă următoarele luni vor fi dificile, totuși îmi exprim speranța că vom reuși în continuare să păstrăm unitatea UE27, dar să și agreem o abordare comună între Comisie, Consiliu și Parlament. Austria și după finalizarea președinției va face tot posibil pentru a susține această linie. Pe lângă Brexit, sub motoul o Europa care protejează, ne-am concentrat pe trei teme principale. În primul rând, combaterea migrației ilegale, în al doilea rând, bunăstarea și competitivitatea și în al treilea rând, vecinătatea, pentru că dacă vrem să asigurăm securitatea în Europa, trebuie să ne îngrijim și de stabilitatea din vecinătatea noastră. Față de primul domeniu, politica domeniului domeniul securității și migrației. Aici, în pofida blocajelor în ceea ce privește redistribuirea, am reușit să facem progrese în ceea ce privește colaborarea cu statele terțe, în special cu Egiptul, dar și cu alte state am reușit să ne asigurăm că acțiunile de salvare nu mai sunt întreprinse doar de vapoarele europene, pentru că aceasta este întotdeauna legată și de o distribuire în Europa, ci Uh, să uh, facem în așa fel încât și alte vapoare care țin de paza de coastă a Libiei sau altor state să intervină în acest sens și ca oamenii să fie returnați. Asta a făcut ca astăzi uh, să ajungă cu 95% de, puțin, de mai puțin migranți în Europa decât anul 2015 și și mai important decât reducerea sosirilor este faptul că avem mult mai puține decese în Mediterană. Astăzi, ruta centrală uh, din uh, Marea Mediterană este închisă. În ultimele săptămâni nu s-au mai consemnat uh, aproape deloc sosiri. Am reușit să ajungem la un acord la nivelul ministerilor ministrilor de interne în ceea ce privește mandatul Frontex, astfel încât să se poată colabora mai bine pe viitor, dar să aibă și un rol în ceea ce privește returnările. Iar în ceea ce privește majorările de personal, susținem în continuare toate propunerile comisiei, o vom face și în pe viitor și vă rog și pe dumneavoastră să vorbiți cu uh, șefii dumneavoastră de guverne, că pentru că anumite guverne mai trebuie convinse. În ceea ce privește problema redistribuirilor, am încercat să venim aici cu o propunere nouă și anume uh, solidaritatea obligatorie și aici aș dori să mulțumesc și Comisiei față de atitudinea pozitivă pe care a adoptat-o față de propunerea noastră. În ceea ce privește competitivitatea și bunăstarea, asigurarea durabilă a bunăstării noastre în spațiul în care existăm, am pus accentul pe consolidarea durabilă a pieței interne și mă bucur că majoritatea propunerilor uh, în discuție în domeniul uh, pieței interne au putut fi finalizate, ca de pildă securitatea cibernetică sau uh, regulamentul audio-vizual. În plus, am abordat și impozitarea corectă a giganților internetului. A fost posibil aici să uh, schimbăm anumite poziții din Consiliu, încă mai lipsește uh, decizia finală și și aici uh, apelez la dumneavoastră să ne ajutați să le convingem pe acele state care în continuare sunt uh, oarecum sceptice. Caracterul durabil este o chestiune importantă pentru Austria și de aceea mă bucur că a fost posibil să garantăm o interdicție a anumitor tipuri de plastic, dar și să asigurăm o reducere a emisiilor de dioxid de uh, carbon pentru vehiculele grele. Un uh, succes mare comun uh, pentru Parlament, Consiliu și Comisie. Protecția la locul de muncă față de anumite substanțe cancerigene, dar și acordul în ceea ce privește crearea unei agenții europene în ceea ce privește munca. Ocuparea. O Europa puternică, o Europa competitivă, sigur are nevoie și de un buget modern. Și recunosc că negocierile pentru cadrul financiar multianual uh, m-au făcut să fiu sceptic la început dacă va fi posibil să ajungem la un succes. La rugămințile președintelui Comisiei uh, m-am lăsat convins să demarăm lucrările în mod energic și am reușit totuși să facem progrese mult mai mari decât m-aș fi așteptat inițial. Astfel, la finalul președinției noastre în luna decembrie am putut să înmânăm mai departe un instrumentar complet și sper că negocierile vor putea fi continuate rapid. Cel de-al treilea domeniu pe care l-am definit ca temă centrală, politica în domeniul vecinătății, Aici sunt recunoscător ca austriac că Balcanii Occidentali au revenit în atenția Europei. Există evoluții pozitive în unele dintre aceste state, ca de pildă soluționarea problemei numelui în cazul Macedoniei și de asemenea și deschiderea a două capitole cu Serbia și un capitol cu Muntenegru arată că aceste state rămân în continuare Uh, importante pentru Uniunea Europeană. Sper că România, dar și viitoarele președinții vor continua menținerea prioritară a accentului pe Balcanii Occidentali. Domnului Tajani aș dori să-i mulțumesc în special pentru cooperarea în cadrul Forumului pentru Africa. La Viena am încercat împreună cu Uniunea Africană să punem accentul mai tare asupra evoluției și dezvoltării economice din Africa pentru a îmbunătăți condițiile de viață și să nu uh, lăsăm doar chinezilor uh, acest uh, continent, asta și din perspectiva investițiilor. Am primit un feedback foarte pozitiv din partea participanților și aici mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă desfășurarea acestui forum. În fine, consider că este important să abordez o temă care pentru noi, Republica Austria, este foarte importantă și din perspectivă istorică. Uh, combaterea antisemitismului și antizionismului. În la Viena am realizat prima conferință europeană cu toate comunitățile evreiești din Europa și în decembrie au fost adoptate și concluzii ale Consiliului în acest sens. Aici aș dori să mulțumesc tuturor șefilor de stat și de guvern pentru susținere, pentru că cred că este important că atunci când în anumite state membre uh, evrei nu se mai simt siguri, uh, noi, ca Uniunea Europeană, nu doar să luăm la cunoștință acest fapt, ci să combatem cu determinare acest lucru. În final, doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei, în special domnului președinte Juncker, Parlamentului European, în special domnului Tajani, dar și tuturor uh, celorlalți șefi de stat și de guvern și tuturor statelor membre pentru buna și constructiva colaborare din cursul președinției noastre. Am încercat să venim cu o contribuție pozitivă pentru consolidarea Uniunii Europene, pentru găsirea de compromisuri și de rezultate concrete. Mă bucur că am reușit acest lucru în multe domenii și vă promit că Republica Austria se va implica în continuare pentru consolidarea Uniunii Europene și dat, fiind faptul că știu că ne apropiem de campania electorală, aș dori de asemenea să urez mult succes tuturor celor care candidează din nou și sper că în cadrul campaniei electorale va avea loc și o dezbatere uh, amplă pentru pe viitorul Uniunii Europene, pentru că este nevoie și sper că această dezbatere să aibă uh, loc uh, într-o tonalitate respectoasă, pentru că uh, acest lucru <clears throat> se cuvine și mulțumesc încă o dată pentru colaborarea din cadrul acestui semestru și toate cele bune Uniunii Europene. Thank you, Chancellor, for your Mulțumesc, domnule cancelar, pentru discursul dumneavoastră și pentru angajamentul dumneavoastră ferm împotriva antisemitismului. Este foarte important pentru acest Parlament care promovează egalitatea între diferitele religii ale lumii. Vă mulțumim foarte mult și ne bucurăm să putem să mai discutăm despre acest subiect. Iar acum îi dau cuvântul domnului președinte al Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker. Bonjour, bon... Domnule președinte, bună ziua, domnilor și domnilor deputați. Stimate domnule cancelar, stimate doamnă ministru și stimați membrii ai uh, cabinetului uh, austriac, stimate domnule ambasador, care ați uh, adus o contribuție deosebită la succesul de conținut al președinției austriece, stimate doamne și stimați domni. Nu are sens să repet acum ce a spus domnul uh, cancelar. Bilanțul președinției austriece este impresionant. Dacă ne uităm la numărul de acorduri uh, dintre Consiliu, Parlament și Comisie, vedem acest lucru. 134 de dosare au fost finalizate cu succes, și am avut 73 de dezbateri cu Parlamentul European. Am uh, experiență în ceea ce privește contabilitatea și pot să compar ceea ce a făcut președinția austriacă cu ceea ce au făcut alții care au venit cu pretenții mai mari aici. Dacă e să analizăm bilanțul acestei președinții, eu zic că a fost una de succes cu o excepție mare. Mi-aș fi dorit ca guvernul austriac să fi depășit momentul foarte dificil în domeniul migrației și să fi, să-și fi dat acordul la pactul migrației al ONU. Domnule cancelar, Sebastian, tu știi că noi ne-am luptat foarte mult și am fi dorit ca președinția Consiliului să fi mers în direcția corectă, în loc să dea semnale negative. Dar, tot din adevăr, face parte și faptul că Austria nu este singura țară care a respins acest pact al migrației ONU eu nu am reușit să înțeleg așa ceva, nu pot să înțeleg nici până astăzi de ce s-a întâmplat așa. Însă, cu excepția acestui capitol și acestui moment slab al președinției dumneavoastră, eu, ca președinte al Comisiei, nu am reproșuri de făcut față de președinția austriacă, pentru că am avut impresia că față de alte președinții și uh, față de impresiile negative pe care le-am avut câteodată, totuși președinția a reușit să ducă la bun sfârșit bine anumite dosare. Mi-aș fi dorit și îmi doresc în continuare mai multe președinții care să fie la fel de consecvente în felul în care își gestionează președinția, precum dumneavoastră. M-am bucurat și că noi, Comisia, am putut să ne bazăm constant pe disponibilitatea președinției austriece, mai ales în ceea ce privește unitatea celor 27 de state membre față de Brexit, ceea ce nu este ușor, pentru că, în ciuda ceea ce puteți să credeți, această dezbatere nu se întâmplă numai la consilii, ci se întâmplă și în gremiile și forurile de specialitate, și aici Austria a dat dovadă de consecvență. Trebuie să recunoaștem această calitate și să vă lăudăm. Eu sunt foarte mulțumit de președinția austriacă în ceea ce privește securizarea frontierelor uh, externe, pentru că președinția și-a dat acordul la pachetul comisiei. Trebuie să recunosc că, președin... că a, uh, comisia a verificat și a reînnoit propunerea sa cu privire la frontierele externe la propunerea cancelarului austriac, pentru că noi la început spusesem că până într-un an anume, X, spune președintele Comisiei, vom lăsa un număr de uh, X mii sau zeci de mii de migranți, spune președintele, dar ceea ce constat acum este că Puținii, printre care și dumneavoastră care mai sunt acum pentru această propunere, uh, sunteți dumneavoastră și încă câțiva. Ideea de a reînnoi politica aceasta, sper că ați observat că sunt răciți, spune președintele, este o veste bună pentru dumneavoastră, că înseamnă că nu o să vă rețin atenția prea mult, nu-i așa? Deci, în ceea ce privește acest dosar, eu zic că s-a muncit bine. Aș dori să mai subliniez și faptul că toate dorințele pe care le-am exprimat au fost preluate de către președinția Consiliului, dar din păcate, deși la început mulți trăgeau de aceeași, în aceeași direcție, acum unii o iau înapoi și mi se pare că dacă nu vrei să participi, mai bine taci în general. Aș vrea să mulțumesc președinției austriece pentru faptul că a folosit și a susținut propunerile comisiei în acest sens și că nu s-a abătut de la această cale. Aș mai vrea să mulțumesc și că, în ciuda rezervelor inițiale în legătură cu Agenția Europeană pentru Ocupare, Dumneavoastră ați dus mai departe dosarul. Îmi amintesc la discuția pe care am avut-o chiar la cancelaria dumneavoastră și în care v-am rugat să susțineți acest document uh, Ceea ce ați făcut în cadrul președinției, în ciuda multor rezerve pe care le aveau uh, unii, și sunt foarte recunoscător că după această discuție am reușit să ducem înainte proiectul și să avem uh, acum pentru Europa o agenție europeană pentru ocupare. Când eram sindicalist, uh, cred, am înțeles foarte bine cât de important este să ții cont de drepturile lucrătorilor. Dacă crezi că poți să guvernezi fără să ții cont de ele, greșești. Deci președinția austriacă a reușit să înțeleagă acest lucru și a ajutat Europa. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, vreau să-mi adresez de asemenea laudele și recunoștința, pentru că această președinție a reușit să rezolve ceea ce nu s-a reușit la început, și anume să folosească toate instrumentele de negociere pentru a putea avansa. Parlamentul a avut un rol foarte important aici, Parlamentul uh, a fost chiar pionier, dar împreună cu Consiliul ne-au dat o bază de negociere care ne permit în uh, ceea ce privește CFM-ul să facem progresele necesare așa încât uh, să putem să respectăm calendarul și să avem cât mai repede un cadru financiar multianual. Vreau să-mi adresez laudele pentru atitudinea pe care ați avut-o față de acest dosar, pentru că știu cât de dificil este să dai uh, o substanță acestor instrumente care se află într-o cutie, cum spunem noi în jargon european, și cum ați gestionat această transbordare a cutiilor. Cred că e nevoie de o astfel de abordare pentru ca să putem să facem progrese în domeniul financiar. Mai vreau să mulțumesc uh, președinției dumneavoastră și pentru faptele și retorica în domeniul antisemitismului, a combaterii sale, desigur, nu aș fi crezut că mai poate fi de actualitate ca unii cetățeni să se teamă de um, credința lor în Europa la ora actuală și prin cuvintele dumneavoastră foarte hotărâte în acest domeniu, uh, m-ați impresionat. Am fost la Viena acum câteva luni și m-am întâlnit și cu comunitatea evreiască și am uh, avut uh, posibilitatea să văd că s-a înțeles că în Europa nu mai există spațiu și toleranță pentru antisemitism, pentru xenofobie și ură. Mă bucur că nu ați rămas la retorică și că ați demonstrat în practică faptul că avem instrumentele necesare pentru a combate flagelul care